procesul verbal și textele adoptate pe 23 și 24 uh, iunie și uh, procesul verbal al ședinței din 28 iunie uh, se află în fața dumneavoastră. Există obiecții? Nu? Atunci sunt aprobate. Aveți cuvântul. Eh, Una moțiune d'ordine per un punct de ordine. Așa cum ați uh, amintit, au avut loc uh, atentate groaznice și în calitate de italiancă um, doresc să amintesc despre cele nouă victime din Bangladesh de naționalitate italiană. Grupul PPE a cerut o schimbare a ordinii de zi uh, în ceea ce privește urgențele, dar având în vedere calendar, tragem această solicitare, considerăm um, suntem de acord să lăsim ordinea de zi așa cum este dar uh, um, suntem absolut de acord uh, cu cele spuse de dumneavoastră. În calitate de italian că doresc uh, să transmit condoleanțe familiilor victimilor italieni decedate în aceste atentate. Via. Mulțumim, doamnă Gardini. Vă mulțumim foarte mult că ați atras atenția asupra victimelor din țara dumneavoastră. Cu siguranță ați vorbit în numele tuturor colegilor din Italia și, de fapt, în numele nostru al tuturor uh, și noi suntem alături de victime, victimele care provin din țara noastră. Die zuständigen polnischen und die Autoritățile din Polonia și Pol- Portugalia m-au anunțat că doamna Ursula Krupa și domnul uh, Antonio Dos Santos au fost uh, aleși pentru a înlocui pe domnul Janusz uh, Wojaczowski, respectiv pe doamna Elisa, Elisa Ferreira. Uh, le urez bun venit noilor colegi și îi anunț că pot participa la toate ședințele Parlamentului și se pot bucura de toate drepturile lor